Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate referitor la Ucraina. Doamna Ashton nu a putut să rămână cu noi în această după-amiază și în numele său domnul comisar Stefan fiule va prezenta acest subiect. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mr. Chairman, thank you very much for Mulțumesc, domnule președinte, pentru această uh, posibilitate de a lua cuvântul. Îmi cer scuze în numele doamnei uh, Catherine Ashton, care m-a rugat să vă împărtășesc ceea ce dorea să vă spună. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, sunt încântat să am această posibilitate de a face o declarație referitoare la situația actuală în Ucraina. Aș dori să fac aceste observații în lumina trei evenimente importante. Summitul interministerial din Luxemburg pe 26 octombrie UE-Ucraina, alegerile locale care vor avea loc pe 31 octombrie și deja cel de-al 14-lea summit uh, UE-Ucraina, ce va avea loc la Bruxelles în a doua jumătate a lunii noiembrie. Recent, Ucraina a, s-a bucurat de foarte multă libertate. Au fost organizate alegeri, rezultatele au fost recunoscute ca fiind corecte, alegerile s-au desfășurat în funcție de standardele internaționale. Ucraina are o societate civilă dinamică, diversificată, plină de entuziasm și am constatat îmbunătățiri în ceea ce privește uh, respectarea drepturilor omului. Ca o consecință a acestor evoluții, și ca o consecință a angajamentelor luate de guvern față de Uniunea Europeană, observăm că relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina au cunoscut un avânt deosebit. Acest lucru se reflectează în mod clar în acordul de asociere UE-Ucraina, care este foarte ambițios, acord pe care suntem în curs de a-l negocia și care își dorește să obțină scopuri, să atingă scopuri foarte uh, uh importante. Integrarea Ucrainei, perspectiva europeană a acestei țări. Bineînțeles, a fost nevoie de reforme, reforme care au fost uh, uh operate în ultimele luni. Spre exemplu, adoptarea unei legi pentru achiziții publice și asta în cadrul luptei împotriva corupției. Apoi, măsuri pentru creșterea competitivității, măsuri pentru sectorul gazier, care, bineînțeles, duce la accesul Ucrainei la comunitatea pentru energie. Au existat eforturi susținute în acest sens și iată că avem aici pași importanți pentru a asigura fin, uh, stabilitatea macroeconomică, macroeconomică, creșterea economică și transparența în această țară. Aceste eforturi trebuie să fie continuate. Guvernul Ucrainei a reușit să obțină un nivel de stabilitate suficient care a permis instaurarea unei vieți politice stabile în anii recenți. Trebuie să ne asigurăm că această țară se va bucura de o guvernanță eficientă. Dar, cu toate acestea, suntem totuși îngrijorați în ceea ce privește deteriorarea situației referitoare la drepturile și libertățile fundamentale în Ucraina. Există plângeri în ceea ce privește uh, libertatea mass media, libertatea de asociere. Doamnelor și domnilor, respectarea acestor valori fundamentale este un punct esențial, pentru că ele sunt o garanție pentru libertățile individuale și asigură o o, o, o, exprimare liberă a ideilor. Sunt aspecte esențiale caracteristice unei societăți deschise, competitive, democratice. Pe 1 octombrie, Tribunalul Constituțional a emis un, o sentință referitoare la schimbările constituționale care au avut loc după Revoluția Portocalie. Se subliniază faptul că Ucraina trebuie să continue reforma constituțională dar să aibă un proces de reformă inclusiv. Se subliniază de asemenea o temă cheie uh, preluată din Parlamentul din, uh, care, din Parlament care a avut loc în luna februarie și anume se dorește stabilirea unui sistem constituțional eficient care să fie echilibrat și care să respecte standardele europene. Pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre, respectarea uh, drepturilor omului și a uh, democrației și a statului de drept sunt valori fundamentale care, pe care trebuie să le împărtășim cu partenerii noștri. Și sunt valori asupra cărora nu putem face niciun fel de compromis. Și relațiile noastre cu partenerii cheie, precum Ucraina, se bazează pe astfel de valori. iar relația noastră viitoare cu Ucraina va fi determinată tocmai de respectarea deplină a acestor valori. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și acum oratorii care intervin în numele grupurilor politice. Mai întâi are cuvântul timp de două minute domnul Michael Galler, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi pentru un viitor european al țării, ucrainienii s-au exprimat de multe ori. Însă rapoarte din această țară ne aduc informații care îndepărtează uh, Ucraina de Uniunea Europeană. De aceea am stabilit această dezbatere înainte de alegerile locale. Despre acordul economic vom discuta după aceea. Este vorba de încălcări ale libertății presei, uh, și intimidări ale, celor care, uh, ale candidaților la alegeri. Acestea nu pot fi echilibrate de veștile bune din economie. Prosperitatea economică uh, nu compensează uh, autorită, uh, prea, mare, prea multă autoritate din partea guvernului. Este, ar fi o abordare chinezească uh, motivul că ar exista um, o moștenire de la fostul regim uh, um, în ceea ce privește corupția. Da, este drept, dar nu exista o senzație de supraveghere constantă, nu exista o intimidare a celor care lucrează în ONG-uri, uh, um, confiscarea unor calculatoare, uh, tăierea curentului pentru ONG-uri, tot felul de metode de intimidare au loc toate acestea sunt uh, conduse de către domnul Roșkovski, care conduce un uh, imperiu mediatic. Și asta îndepărtează Ucraina de Uniunea Europeană. Nu a mai rămas mult din opoziție pentru alegerile locale. S-au creat uh, partide marionetă, iar opoziția reală a fost uh, intimidată și candidații săi au renunțat la Kiev. Consiliile uh, de sect, consiliile locale de sector au fost uh, eliminate ca să nu mai existe, ca, uh, ca să nu se mai facă alegeri nici aici. Experiența noastră europeană uh, trebuie să combată asta. Uh, s-au luat decizii împreună cu Europa pentru democrație, pentru competitivitate și economie de piață, pentru de- democrație. Și noi dorim ca Ucraina să meargă împreună cu noi pe această cale în continuare. Mulțumesc. Vamos a ver. El colega, gracias señor Galler. El colega Migalski ha levantado un papel azul. Eh, Mulțumim, domnule Galer. Domnul uh, Migalski a ridicat cartonașul uh, albastru. Doriți să întrebați, uh, să adresați întrebare domnului Galer? Domnule Galer, acceptați din partea domnului Migalski o întrebare? Aveți cuvântul, domnule. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Ar fi interesant să lansăm aici o dezbatere, însă imaginea noastră este sumbră în legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi uh, în uh, Ucraina. Ați comparat totul chiar și cu China. Dumneavoastră considerați că situația este atât de dificilă uh, încât ar trebui să adresăm asemenea acuzații puternice Ucrainei astăzi? Mulțumesc! Aveți 30 de secunde pentru a răspunde, domnule Migas domnul Migalski, domnule Galer. Am spus că este vorba despre o prosperitate economică pe care dorim să o atingem printr-o guvernare autoritară. Însă nu dorim așa ceva, nu dorim așa ceva în Europa. Am făcut doar o comparație cu China și am spus că acest lucru ar fi o cale greșită, pentru că nu ar fi un drum european. Iar imaginea pe care am configurată cred că este una realistă pentru oamenii de la fața locului. Și ceea ce se dorește de a se obține economic, toate acele lucruri trebuie să își dovedească eficiența. Mulțumesc, domnul Kaminski. Nu, domnul Baus are cuvântul pentru un minut. Severin, în Domnul uh, Severin, numele socialiștilor, are cuvântul pentru un minut acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Ucraina este o țară foarte importantă pentru noi și Ucraina este o țară care se confruntă cu foarte multe provocări. Aș dori să mulțumesc uh, comisarului pentru o foarte bună descriere a situației ca și pentru descrierea foarte bună a așteptărilor noastre. Dar uh, a fost ales un nou guvern prin elecții, ă, ă, ă, alegeri corecte și libere. Cred că este timpul acum să ne ducem la îndeplinire promisiunile și nu trebuie să judecăm deja de acum ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Problema reală este problema pe care o avem acum aici am fost prea rapis în a despărți țara în pro-occidental și pro-estici. Și avem o problemă pentru că pro-occidentalii nu sunt la putere de a recunoaște uh, capacitatea așa numiților pro-estici să ajute țara să își promoveze așteptările europene. Prin urmare, domnule președinte, cred că astăzi asta este uh, problema reală în această dezbatere și cred că trebuie să înțelegem că adevărații pro-europeni sunt uh, Uh, pro-ucrainienii, cei care uh, slujesc statul de drept, democrația și modernizarea în sens european a țărilor. Și aș încheia rugând colegii să hotărească asupra amânării rezoluției pe care suntem așteptați să o adoptăm, pentru că cred că țara se confruntă acum cu perioada uh, alegerilor, negocieri și nu cred că trebuie să judecăm înainte de a avea faptele pe baza cărora putem să tragem concluzii. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule. Doamna Vălean, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte, colegi, domnule comisar. Se pare că avem uh, dificultăți în modul în care tratăm vecinul estic Ucraina. Ucraina tratează Europa ca un aliat, în altă zi ca o problemă. De aceea ar trebui să fim pragmatici putem să vedem care sunt realitățile la faca locului și să găsim numitorul comun în agenda noastră asupra căruia să ajungem la un acord. Cooperarea economică a fost întotdeauna motorul cel mai puternic al Europei pentru o mai mare integrare și avem succese grație acestei uh, abordări integrate din 1956. Deci trebuie să ne concentrăm pe reforma instituțională și economică care urmează să aibă loc în Ucraina în paralel. Această abordare

Uh, pe două planuri este posibilă numai dacă creăm contextul necesar care să ducă la stabilitate în această țară și în vecinătatea estică. Cred că trebuie susținem un, uh, să susținem un climat de afaceri uh, sănătos, o economie de piață în Ucraina. Trebuie să încurajăm reformele lor în domeniul TVA-ului și al proprietății și să abordeze problema corupției la nivel înalt. De aceea, acordul de asociere asociere este un instrument puternic de reformă. De aceea trebuie să continuăm uh, negocierile uh, pentru crearea unei, uh, unui spațiu uh, de liber schimb și uh, aderarea Ucrainei uh, la acordul economic energetic european. Sper că vom fi în măsură să depășim această amânare uh, continuă a, acordului de liber uh, schimb și să creăm acest uh, context care este benefic pentru Europa și pentru uh, regiune. Doamna Harms, trei minute în numele ECR. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să spun că sunt îngrijorată în ceea ce privește înăsprirea și abordarea nedemocratică în Ucraina. Există tot mai multe rapoarte referitoare la represiunea opiniei și exprimării libere a jurnaliștilor, amenințări la adresa unor membri angajați din organizații neguvernamentale, oameni care se implică pentru o evoluție democratică. De asemenea, rolul serviciilor secrete um, ne îngrijorează pentru că puterea sa este tot mai mare. Însă o confruntare pe tema libertății presei și a dezvoltării democratice per total începe, din punctul meu de vedere, uh, de mai devreme și nu odată cu ultimele alegeri, pentru că toți actorii implicați la vârf din Ucraina și au arătat mereu puterea pentru a concretiza propriile interese și acesta este un abuz. Acest abuz este tot mai puternic și acesta este un motiv care să ne creeze îngrijorare. Cred că nu ne facem nicio favoare dacă adoptăm această rezoluție fără să ne gândim și la anumite evoluții economice care ar putea avea loc în Ucraina. Eu analizez cu aceeași mare îngrijorare influența Rusiei asupra economiei ucrainiene, mai ales în domeniul energetic, dar și în alte sectoare. Aceasta crește tot mai mult. Din acest motiv, vă recomand să nu votăm mâine, ci să abordăm lucrurile cu mare atenție în ceea ce privește situația în Ucraina din toate sectoarele. Pentru că după ce deleg- pentru că urmează o, să plece o delegație în Ucraina peste două săptămâni și înainte să se organizeze summitul de aici, haideți să ne pregătim cât se poate de atent și să cădem de acord asupra tuturor domeniilor, să vedem ce dorește să spună Parlamentul European referitor la situația de acolo. Eu am mers pe acest drum, am însoțit mulți prieteni ucrainieni. I-am însoțit uh, pe drumul lor dintr-o eră nedemocratică într-o eră democratică și ei se găseau pe un drum bun. Dar ultimele alegeri, din punctul nostru de vedere, au avut loc în condiții democratice. Iar dacă lucrurile nu se vor îmbunătăți de acum încolo, ci se vor înrăutăți, cu toate acestea ar trebui să ne gândim foarte bine cum dorim să intervenim și cum nu. De aceea vă recomand să nu decidem înainte de următoarea delegație în Ucraina. Cred că vocea noastră va fi mai bine auzită dacă vom uh, intra în dezbatere la fața locului referitor la lucrurile pe care le abordează rezoluția din fața noastră. Și trebuie să vă spun că sunt cu adevărat îngrijorată, primesc multe rapoarte referitoare la faptul că lucrurile merg pe un făgaș greșit. Însă nu ne facem nicio favoare dacă nu intrăm într-o dezbatere la fața locului și luăm decizii mult prea grăbite. Mulțumesc, doamnă Harms. În numele conservatorilor și reformiștilor europeni are cuvântul un minut și jumătate domnul Kaminski. Wielu z nas, którzy tutaj siedzą, brało aktywny udział w pomarańczowej rewolucji. Poma Mulțumesc, domnule președinte. Noi uh, aici, în această adunare, am uh, primit întotdeauna deputații ucrainieni în timpuri uh, dificile. Situația din uh, Ucraina nu se leagă de un grup politic uh, specific. Uh, e clar că pe noi ne interesează însă independența Ucrainei. Astăzi încercăm să nu luăm partea nici unui partid din Ucraina, ci ca Parlament European să apărăm ceea ce este important, adică să fim purtătorii de cuvânt al tendințelor de libertate manifestate de poporul ucrainian, să transmitem valorile europene în Ucraina, precum și respectul pentru drepturile omului. Această rezoluție nu va face altceva decât să arunce Ucraina în brațele Rusiei, pentru că multe argumente eh, vehiculate aici spun că nu este loc pentru Ucraina în Occident. Trebuie însă să impunem standardele europene în Ucraina, trebuie să facem presiuni asupra Ucrainei pentru ca aceste norme să fie aplicate. Însă să nu lăsăm eh, Ucraina să se îndepărteze de vest înspre est. apreciez uh, foarte mult uh, înălțimea um, pe autorul uh, acestei rezoluții care este implicat în lupta pentru drepturile omului. Mulțumim, domnule Kaminski. Mulțumesc, domnule președinte. Ucraina, și nu mă tem să spun acest lucru aici, la începutul uh, săptămânii trecute a spus presei neerlandeze uh, că Occidentul este un Occident sălbatic, că investitorii din uh, Occident se tem de Ucraina, spun ucrainienii. Se pare că în Ucraina există și corupție și uh, multe exproprieri legate de această corupție. Asta nu este vina occidentalilor. Statele membre ale Uniunii Europene continuă să facă investiții masive în Ucraina uh, de la sfârșitul uh, anilor 1990. Dacă cunoașteți uh, investitori în Ucraina, probabil că ei știu măsurile pe care le ia Uniunea Europeană Uh, pentru ca aceste investiții să fie protejate. Așadar, Ucraina uh, dorește să devină membru al Uniunii Europene, însă trebuie să fim lucizi, trebuie să vedem ce se întâmplă acolo în ceea ce privește în lumea afacerilor. Mulțumesc, domnule Belder. Terminăm acest uh, tur de intervenții cu domnul Mölzer un minut domnule președinte. După alegerile de anul acesta, când domnul ianukovici uh, a pierdut alegerile, uh, se pare că democrația a avut și ea de pierdut, pentru că dacă uh, piețele financiare sunt considerate mai solide, atunci probabil că este vorba despre un semn referitor la faptul că democrația se dezvoltă în funcție uh, de niște criterii care sunt puse sub semnul întrebării. Curtea Constituțională a ajuns la concluzia că poziția președintelui trebuie consolidată. Astfel, poziția Parlamentului a fost slăbită. Niciuna dintre regiuni nu vorbește despre faptul că, înainte de decizia Curții Constituționale, exista un sistem prezidențial la guvernare. Uh, dacă va reuși președintele să își consolideze puterea, pe de o parte, și pe de altă parte, va reuși să impună reformele centrale din Ucraina, unul dintre cele mai sărace state din Uniunea Euro- din Europa, probabil că va reuși să-și păstreze poziția pe o perioadă mai îndelungată. Și acest lucru trebuie să fie cunoscut și de acest lucru trebuie să ia notă Uniunea Europeană. Mulțumesc. Urmează domnul Șeflin din partea PPE, două minute. Uh, thank you, President. Commission... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, revoluțiile din Ucraina ilustrează clar uh, zicala uh, legată de modul în care puterea absolută corupe în mod absolut. E clar că președintele se află la putere în Ucraina din momentul alegerilor și tot ce s-a făcut indică înspre uh, o direcție a concentrării puterii. Acest lucru este cu atât mai surprinzător cu cât ne uităm la rezultatele uh, alegerilor care i-au oferit lui Ianucovici uh, o mică majoritate. s-a bucurat de sprijin doar în sudul și estul uh, țării. Și exact asta ne surprinde la politica uh, externă a Ucrainei. Până acum, uh, Ucraina s-a uh, mișcat înspre uh, marginalizarea mediei, uh, statului de drept, opoziției și până și administrația statului a fost afectată. E îngrijorător faptul că poliția secretă a obținut capacitatea de a interveni extensiv în problemele de stat. Și toate acestea ne indică un viitor sumbru, mai ales dacă ucrainienii s-au gândit vreodată la un viitor uh, european. Ianucovici se îndepărtează de Europa, nu vine înspre Europa. Despre schimbări putem spune că ele au adus uh, un nivel de stabilitate în uh, țară, însă această stabilitate preconizează o stagnare. Ianucovici și-a îmbunătățit într-adevăr relațiile cu Rusia și a acceptat un anume nivel de subordonare față de Rusia, ceea ce este un element uh, nou. Dacă societatea ucraineană va accepta această transformare pe termen lung, este o întrebare la care încă nu avem răspuns. Este o întrebare deschisă. Mulțumesc. Mulțumim, uh, stimate coleg. Uh, un minut, domnul Marek Sivieci. sobie pytanie, co się zdarzyło na Ukrainie, czy miał miejsce... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ce s-a întâmplat în Ucraina? A avut loc o lovitură de stat sau o, uh, o lovitură militară? În astfel de condiții Uh, se scriu noaptea proiecte, când supunem uh, la vot uh, proiecte a doua zi și în felul acesta majoritatea își pune cuvântul. limba proiectului de rezoluție este un limbaj care condamnă regimurile sud-americane, nu este un limbaj care corespunde situației din Ucraina. Aș dori ca să ne hotărâm comisarul Fiachi spune, da, dar multe lucruri nu ne plac sau este un limbaj de negare pe care îl folosim. Uh, au fost uh, foarte multe încălcări în Ucraina, suntem de acord cu acest lucru. Avem șase luni însă de consolidare care pot să ducă la rezultate negative și suntem aici pentru a uh, le arăta cu degetul, dar nu acum și nu în felul acesta. Uh, înțeleg că uh, s-au uh, pierdut multe lucruri și nu s-au făcut o serie de lucruri, însă uh, totuși să ținem cont de ce se întâmplă în Ucraina. Domnul Coal are cuvântul za bardzo konstruktywną postawę komisarzowi fle. jego postawa naprawdę wiele Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc comisarului Fule pentru abordarea sa foarte constructivă. Aș dori să uh, mulțumesc uh, și altor colegi în legătură cu uh, cuvintele lor înțelepte vis a -vis de Ucraina. Această abordare demonstrează faptul că Ucraina este um, singurul stat din fostul URSS care până în acest moment uh, a ținut niște alegeri uh, normale. Adică este un progres pe care nu-l putem ignora înainte de viitoarele alegeri, evident. Parlamentul, uh, prin urmare, n-ar trebui să nu susțină un stat care organizează niște alegeri cât de cât normale. Acum mă adresez invitațiilor noștri ucrainieni. Locul Ucrainei este aici, în această incintă. De aceea aplicăm uh, aceste criterii Ucrainei. Sunt niște criterii pe care le aplicăm în același timp și statelor europene. Mai sunt, uh, e drept anumite probleme legate de drepturile omului uh, din Ucraina, însă acestea vor fi mereu discutate, comentate aici. Înțelegeți acest lucru, uh, stimați frați uh, uh, ucrainieni, pentru că sunteți europeni și uh, trebuie să aveți niște standarde europene. Lansez așadar uh, un apel să fiți uniți în fața Uniunii Europene. Aveți conflicte în interiorul uh, țării dumneavoastră, ne observăm aceste conflicte, însă fiți uniți în fața Uniunii Europene, în fața Parlamentului European. Că sunteți albaștri sau portocalii sau chiar galbeni. Locul dumneavoastră este aici Știm uh, însă că toate acestea nu se vor petrece foarte repede, însă vă întindem mâna. Momentul ales pentru această rezoluție a fost prevăzut pentru momentul de după alegeri. Atunci uh, am putea prezenta o uh, poziție comună comună celor două partide, pentru că Parlamentul European se implică și el pentru găsirea unui echilibru. V-ați depășit timpul, spune uh, domnul președinte. Domnul Vaidere, doamna Vaidere are cuvântul. Ucraina ir valsts ar lielu strategisku nozīmi Eiropas. Stimați colegi, Ucraina este din punct de vedere strategic foarte importantă pentru Uniunea Europeană. De aceea nu putem să fim indiferenți la ceea ce se petrece în această țară. La 1 octombrie, zeci de mii de ucrainieni au protestat pe străzi împotriva reformelor constituționale inițiate de domnul Ianucovici. Aceste reforme nu au fost precedate de niciun fel de proces democratic și nu au fost armonizate cu uh, comisiile competente. De aceea, ele amenință independența jurisdicțiilor uh, din Ucraina. Prietenii noștri ucrainieni uh, sunt îngrijorați în ceea ce privește alegerile și referitor la faptul că, din motive politice, partidele la guvernare folosesc uh, sistemul curții. De aceea este absolut necesar acum să se intervină, pentru că coaliția la guvernare a luptat împotriva opoziției și nu a dorit ca Ucraina uh, să devină membra Uniunii Europene cel puțin nu ca un element prioritar. Uniunea Europeană trebuie să ajute Ucraina în ceea ce privește libertatea mass media, pentru că situația este una îngrijorătoare și uh, aceasta nu caracterizează o țară democratică. De asemenea, trebuie să arătăm și niște semnale pozitive, niște pași pozitivi. De exemplu, introducerea uh, anumitor interdicții de a coopera de a coopera în sistemul energetic și acest lucru ar trebui să fie o, o sarcină pentru următoarea rezoluție după alegeri, când am putea să discutăm alte puncte importante pentru Ucraina. Tengo a dos colegas. Mulțumesc, doamna Vaidere. Urmează doi colegi care au o întrebare. Doamna Vaidere, doriți să le răspundeți? Deci există doi colegi care doresc să vă adreseze o întrebare. Au solicitat această posibilitate. Sunteți dispuse să le răspundeți la întrebări? Da? Uh, domnul Sivieț. O întrebare foarte simplă, poate că este o problemă de uh, interpretare. Dumneavoastră ați spus că uh, guvernul actual a respins uh, Calitatea de dorința de a se integra Uniunii Europene. Din câte știu eu, declarația oficială, politică pe termen lung, este că Ucraina dorește să devină membra Uniunii Europene și asta, și asta reprezintă o prioritate de top. Deci ori v-am înțeles pe dumneavoastră greșit, ori dumneavoastră l-ați înțeles greșit pe președintele Ucrainei. You... Uh, Mulțumesc, doamna Vaidare. Puteți să răspundeți. Aveți 30 de secunde. Da. Dați-mi voie să spun mai uh, uh, clar, sigur este o greșeală de interpretare. Președintele a spus că este gata să înceapă cooperarea cu Uniunea Europeană, dar că aceasta nu constituie o prioritate uh, politică conform hotărârii luate de Rada ucraineană. Doamna Harms, vreți să puneți o întrebare? Aveți 30 de secunde. Aș dori să o întreb pe colega Vaidere următorul lucru. Într-un anumit text am atins toate punctele noastre vis-a-vis -vis de abuzul puterii și represiuni în Ucraina. Și aș vrea să știu ce se împotrivește acestor puncte, pentru că avem acest document în mână și peste 14 zile ne vom îndrepta către Kiev, am putea discuta despre acest document și abia ulterior să decidem cum procedăm. Și aș vrea să știu ce aveți împotriva acestui lucru, pentru că, în urma experiențelor de până acum, mie mi se pare că aceasta este cea mai bună abordare a delegației noastre și a acestui Parlament și cea mai productivă, tocmai dacă dorim să obținem o influență democratică. Vedere. Mulțumesc, doamnă Harms, doamnă Vaidere, puteți răspunde. Personal, nu știu de ce. După participarea noastră la summiturile din Ucraina, sunt foarte preocupată de semnalele pe care le primim din uh, partea Ucrainei în legătură cu uh, compoziția uh, Comisiei Centrale pentru uh, Alegeri și ne exprimăm și ne-am exprimat aceste preocupări. Sunt uh, convinsă că alegerile regionale vor, fi, uh, vor avea un de, caracter democratic mai uh, pronunțat. Sigur, putem să mai așteptăm o săptămână sau două cu acest proiect de rezoluție. Nimic nu ne împiedică să elaborăm o nouă rezoluție, dar asta este situația. Democrația se deteriorează. Vă sugerez să luați cuvântul în procedura uh, intervențiilor spontane Catch the Eye pentru că nu putem să uh, structurăm discuția într-o sală unde mai mulți vorbitori își flutură cartonașele albastre, așa încât uh, poate mai bine vă îndreptați către procedura Catch the Eye. Următorul uh, vorbitor este domnul Vigenin, uh, două minute. Stimați colegi, calitatea acestei dezbateri demonstrează faptul că această dezbatere nu a fost uh, pregătită, nu aveam nevoie de ea și că nu acesta este momentul în care ar trebui să adoptăm o rezoluție pentru Ucraina, nu astăzi și mâine. Acum șase luni, statul se afla în cădere liberă și se apropia de un haos total economic, politic și financiar, pentru că în aceste domenii există instabilitate datorită crizei. Iar acum avem o altă imagine. Trebuie să recunoaștem că în câteva luni acest guvern a reușit să aducă această țară uh, pe linia normală de plutire din perspectivă economică, financiară și socială. Într-adevăr, sunt probleme. Nu negăm acest lucru, dar trebuie să admitem și faptul că această țară ne-a auzit vocea, vocea și a luat măsuri uh, de uh, corecție în ceea ce privește legea electorală, în ceea ce privește anumite practici electorale. Din această perspectivă, vocea noastră va fi auzită folosită acolo, dacă nu strigăm uh, de fiecare dată când avem ocazia, ci avem o atitudine decentă față de Ucraina. N-am face o favoare comisiei noastre parlamentare care merge peste 10 zile în uh, Ucraina și nu ne-am face o favoare nici nouă procedând astfel pentru că n-ar trebui să adoptăm o astfel de rezoluție cu 10 zile înainte de alegeri. Acest lucru nu s-a mai întâmplat până acum. Este o încercare clară de a influența alegerile. N-ar trebui să permitem Parlamentului nostru să se implice într-un astfel de joc. Prin urmare, propun să amânăm adoptarea rezoluției și solicităm colegilor din uh, Comisia de colaborare parlamentară să verifice cum stau lucrurile cu colegii din Ucraina, să discute toate aceste uh, chestiuni. Nu mai aveți timp, spune domnul președinte. Acum uh, dăm cuvântul pentru un minut și jumătate domnului Ungurianu. Uh, Domnule președinte, autoritățile noi din Ucraina sunt noi numai cu numele. Uh, Eh, Aceasta este o practică. Cadrul juridic pentru eh, alegerile eh, locale și regionale a fost modificat. Constituția a fost modificată și un regim de facto prezidențial a fost reinstituit. Media și societatea civilă sunt supuse unor presiuni constante și secretele, serviciile secrete din Ucraina se întoarce la zilele sovietice este timpul să spunem că suntem îngrijorați și asta printr-o rezoluție. Autoritățile ucrainiene trebuie să primească uh, mesajul că relații mai strânse cu Uniunea Europeană nu pot fi uh, garantate numai prin declarații un uh, guvern antidemocratic în Ucraina nu poate să fie un partener credibil, mai ales în zona sensibilă a Mării Negre. Mulțumesc foarte mult! În acest uh, tur de intervenții, ultimul uh, este domnul Svoboda. Un minut. Deci Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Ucraina dă dovadă de stat de drept și de libertatea a presei și toate aceste lucruri trebuie să se impună și opoziția trebuie să-și asume răspunderea pentru aceste lucruri, pentru că nici opoziția nu trebuie să transmită informații greșite, pentru că altfel ceea ce se găsește în proiectul de rezoluție ar putea fi anumite aspecte care să fi fost negate de uh, cei implicați. De aceea se observă câte informații eronate au fost transmise mai departe. Și de asemenea și noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea, pentru că noi nu trebuie să devenim parte a unei dezbateri politice interne de la nivel de stat, pentru că nu putem să ne asumăm o anumită intervenție uh, în funcție de o anumită culoare politică. Am avut discuții cu uh, ministrul de externe, apoi avem comisia parlamentară care uh, se duce în Ucraina, în delegația și, stimați colegi, întotdeauna s-a procedat așa. Am analizat dacă lucrurile au funcționat bine sau nu. Nu putem stabili dinainte de alegeri că lucrurile se vor desfășura prost și trebuie să așteptăm să vedem cum stau lucrurile și, și în acest caz trebuie să procedăm la fel de corect. Gale, acesta este un cartonaș albastru pe care l-ați ridicat. Este vorba despre cartonașul albastru sau uh, ați făcut un alt fel de semn? 30 de secunde pentru întrebarea noastră. To catch the eye sprechen, Herr Präsident, uh, hätte ich eine Minute. Voi vorbi la catch the eye, în felul acesta voi avea un minut și nu 30 de secunde, domnule președinte. Porque tenemos ya más del doble de los que permite Bun, acum avem mai mult decât uh, jumătate uh, dintre vorbitori care vorbesc, doresc să vorbească la Catch the Eye, așa încât îi dau acum cuvântul doamnei uh, Colavească. Doamna Colarska Bobinska. Se apunta nu este. Se pare că nu este aici. Doamna Lukasiewska. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący. Ktoś, kto nie przeżył... Mulțumesc, domnule președinte. Cineva care nu a cunoscut sistemul socialist nu o să înțeleagă niciodată ce au simțit uh, populațiile care au uh, cunoscut ce înseamnă să ți se restricționeze drepturile ale mediei și individuale. Înțeleg uh, pe cei care astăzi fac parte din grupul celor care se uh, întreabă în legătură cu problemele cu care se confruntă Ucraina, însă trebuie să ținem cu și de schimbările care au avut uh, loc. Alegerile democrate uh, recente pe care uh, noi uh, uh le-am uh, văzut cu toții. Uh, sunt mii de tineri uh, ucrainieni care contează pe ajutorul nostru pentru a construi democrații, democrația și o nouă societate. E ușor să critici. Nu mă simt bine când fac acest lucru. Domnul Mavra Nicolaus. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să spun că din perspectiva adoptării unei uh, rezoluții într-un termen atât de scurt și în lumina uh, viitoarelor uh, alegeri și în ceea ce privește relațiile dintre Parlamentul European și guvernul ucrainian, deci trebuie să recunosc că există anumite probleme cu noul guvern. Însă recunoaștem și faptul că se aplică în acest stat regulile democratice, vor exista alegeri, au și existat deja, prin urmare cei care se află la putere au tot dreptul să-și exercite competențele. Și e clar că trebuie să ne abținem de la votul pentru rezoluție până la alegeri. Mulțumim. Următorul vorbitor este uh, domnul Ovir. Micro, micro. Ai, ok, excuse me. Eh, tänan, härra president, mul oli küll küsimus oma heale kolleegile. Domnule președinte, am avut o întrebare către colegul meu, uh, către doamna Vaidere, însă aș vrea să vă spun ce mă deranjează de fapt. Faptul că dorim să adoptăm rezoluția privind Ucraina astăzi sau mâine, eu cred că nu este momentul potrivit, iar ucrainienii se uită către Parlamentul European cu uh, recunoaștere și nu vor înțelege ceea ce facem. Noi avem în prezent un proiect în fața noastră, iar tonul acestuia nu este cel mai bun, cel mai potrivit pentru o rezoluție și s-ar putea să existe anumite erori. Doamna Vaidere s-a referit la faptul că uh, președintele Comisiei Venice a criticat amendamentele Curții Constituționale. Însă eu am o scrisoare din partea acesteia în care își exprimă surprinderea referitoare la faptul că un asemenea punct se regăsește în rezoluția noastră și spune că niciodată nu am mai întâlnit așa ceva. Mulțumesc! Wigenina, uważam, że dzisiejsza debata jest świetna i jest przydatna. Eu, sincer, consider, uh, spre spune domnul Viganin, că această dezbatere este una excelentă. Rar avem uh, dezbateri atât de interesante și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Și intervenția doamnei Ucacesca ne demonstrează faptul uh, că și dânsa împărtășește această opinie. Domnul Svoboda, domnul Severin, și alți socialiști uh, s-au manifestat uh, într-un anume sens pentru că cunosc foarte bine situația. N-ar trebui luate anumite decizii proaste pentru prietenii noștri, însă uh, comisarul Füle are și el dreptate atunci când ne spune că se pot observa anumite lucruri care ne preocupă și acesta este un semnal. Dacă dorim ca colegii ucrainieni să ne fie parteneri în aceste organizații, să ni se alăture în această sală, aceasta este dorința noastră, atunci microfonul a fost întrerupt. Domn președinte, dăm cuvântul domnului Colcic. Spamatujte eh, se, kolegové, zkuste výjimečně přemýšlet. Za týden... Mulțumesc, stimați colegi. Eh, gândiți-vă, în eh, interval de o săptămână ați putea să decideți asupra unor legi importante și să influențați uh, Comisia Electorală. Este interesant atunci când să constatăm că anumite uh, puteri au impresia că pot influența anumite procese. Și întotdeauna se cheamă că noi ne temem în ceea ce privește evoluțiile democratice dintr-o anumită țară. Însă, trebuie să ne asigurăm că vor exista condiții mai bune în ceea ce privește democrația în Ucraina. Noi încercăm să susținem un guvern democratic și ucrainilor, uh, ucrainenilor probabil că nu le convin anumite aspecte referitoare acest lucru. De aceea eu propun să amânăm această decizie. Mulțumesc, uh, stimată colegă. Urmează. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Ucraina... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte, domnule comisar. Ucraina este unul dintre potențialii parteneri ce mai apropiați în Uniunea Europeană. Este mult mai aproape eh, din punct de vedere al eh, civilizației decât eh, turcii sau albanezii. Forța portocalie din Ucraina a fost în opoziție multă vreme și domnul Ianucovici. Trebuie să ne amintim că domnul Ianucovici își amintește perioada anterioară când a fost ostracizat de către portocalii și Uniunea Europeană a avut o atitudine convingătoare atunci. Cred că ar trebui să ne uh, concentrăm asupra creării uh, creierii unui climat de încredere reciprocă. Trebuie să explicăm guvernului faptul că uh, opoziția își are un rol legitim într-o societate democratică și trebuie să explicăm opoziției că trebuie să joace jocul așa cum trebuie. Un punct de procedură, domnul Galer. E un punct de procedură, domnule Galer? Weil ich ja persönlich angesprochen worden. Eu am fost uh, abordat personal și de aceea, în cadrul chestii, aș fi dorit să uh, răspund într-un minut la punctul care mi-a fost adresat. Țin la Sigur veți avea această posibilitate. Acum are cuvântul domnul Obermeier. Odată cu înființarea comunității energetice, um, s-a format o piață integrată pentru electricitate și gaz și Ucraina ar trebui să îndrepte și să consolideze alimentarea cu energie în zona respectivă. Au existat foarte multe probleme în ceea ce privește uh, furnizarea de gaz, mai ales conflictul între Rusia și Ucraina, uh, conflict care ne-a afectat și pe noi. Iar urmarea a fost că au existat o serie de discuții în ceea ce privește prețul, iar livrarea de gaz a fost oprită. 23% din livrările de gaz uh, au fost afectate și Ungaria și Franța au uh, avut pierderi de 20 până la 40%. Comisia este solicitată în acest sens. Este un coordonator al uh, comunității energetice și aceasta trebuie să își asumă răspunderea în ceea ce privește Ucraina și în ceea ce privește livrarea de energie în Europa, pentru că aceasta nu este un subiect care să fie tratat cu ușurință și nici nu poate să reprezinte un, uh, o minge cu care să se joace Ucraina și Rusia și astfel uh, energia să fie periclitată la nivel european. Mulțumesc, doamna Velceva. Mulțumesc, domnule președinte Parlamentul European a susținut mereu Ucraina pe drumul uh, spre democrație și spre statul de drept. Ca și stat care împărtășește valorile noastre europene. Avem nevoie de un indicator uh, care să monitorizeze stabilitatea instituțiilor, maturitatea grupurilor politice și uh, opinia publică. Salutăm ideea ca Ucraina să invite observatori pentru alegeri. Participarea lor cu siguranță va contribui la uh, asigurarea democrației în cadrul acestor alegeri și la o mai mare neutralitate în acțiunea și activitatea instituțiilor uh, ucrainiene. Trebuie să se asigure un bun echilibru între uh, puteri. Ucraina se poate baza pe, pe Uniunea Europeană pentru a-și adânci reformele. Uh, opinia publică și sprijinul Uniunii Europene vor uh, asigura succesul în această țară. Mulțumim, doamna Blinkeviciu, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, președintele Ucrainei a uh, vizitat uh, Lituania și încă o dată s-a spus că obiectivul Ucrainei este aderarea la Uniunea Europeană. Sigur, trebuie să treacă niște ani, trebuie să muncească mult, să facă reforme în mai multe uh, domenii, drepturile omului, combaterea corupției, însă sunt de acord cu colegii care uh, s-au pronunțat aici în Parlamentul European asupra faptului că nu trebuie uh, să certăm mereu Ucraina, nu trebuie să îi închidem uh, ușa în nas, are locul său în Uniunea Europeană și trebuie să fie în rândul nostru ca partener. Mulțumesc. Domnul Weigel are cuvântul. Ucraina e velica država Ucraina este un stat mare, un partener important al Uniunii Europene și nu există niciun dubiu că Ucraina are un uh, viitor european asigurat. Această țară are o structură complexă internă și o istorie dificilă. De aceea este dificil să discutăm despre ea ca fiind un obiect al uh, teoriilor noastre partizane sau uh, de altă natură. De aceea cred că este nevoie de o abordare bine echilibrată și chipzuită. Și ca în orice altă țară în care se organizează alegeri democratice, opoziția este nemulțumită dacă își pierde puterea. Însă, îi se va acorda și altă șansă ca la alegeri viitoare să participe și să-și recâștige puterea. De aceea nu trebuie să ascultăm numai argumentele unei părți, ci trebuie să ne bazăm pe uh, în toate argumentele. Ucraina este un partener mare al Uniunii Europene, însă am dubii ca și alți vorbitori în legătură cu uh, acest moment ales pentru această rezoluție. Am înaintat amendamente pentru ca această rezoluție să fie mai echilibrată și mai puțin repetitivă. Covici a uh, câștigat alegerile de, în manieră democrată. Și chiar dacă există anumite tendințe autoritare uh, la Kiev, uh, până la urmă presa este uh, controlată de serviciile secrete. Președintele Ianucovici este însă acum uh, presat și moștenirea Revoluției Portocalii încă este puternică, iar societatea civilă uh, care a rezultat din, pe urma acestei revoluții este încă robustă. Cred că ar trebui să evităm să ne amestecăm prea mult uh, în uh, afacerile interne ale Ucrainei, care ar putea să uh, ricoșeze împotriva acestui Parlament. Mulțumim, Letanoc. Dăm acum cuvântul doamnei Kolarska-Bobinska. Dziękuję bardzo. Dokładnie te same argumenty padały przed wyborami. Iată, aceleași argumente au fost uh, spuse și înaintea alegerilor prezidențiale, atunci când uh, în Parlamentul European, uh, într-o rezoluție, am vrut să vedem care este poziția noastră înainte de alegeri. Am hotărât să redactăm o rezoluție după alegeri, ceea ce s-a făcut. Am Uh, îndemnat guvernul, am făcut un apel la guvern și la opoziție să se respecte drepturile omului, libertatea de exprimare și de asociere. Au trecut câteva luni de atunci și iată-ne astăzi, vedem că multe lucruri uh, nu s-au realizat, ceea ce este important pentru a menține uh, democrația, pentru a o face să prindă rădăcini, uh, sunt aceste alegeri locale. Însă aceste aceste alegeri locale riscă să fie și ele o ocazie de a încălca anumite drepturi. Vă mulțumesc, doamnă. Trecem După aceste uh, intervenții o să auzim uh, uh, Comisia pentru a reacționa la intervențiile colegilor. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați oferit șansa de a reacționa la ceea ce s-a spus aici. Într-adevăr, a fost o dezbatere interesantă. Permiteți-mi să răspund axându-mă pe trei părți. În primul rând, doresc să reacționez la o întrebare concretă a domnului Belder referitoare la investițiile în mediul economic. Trebuie să se facă mai multe în Ucraina și în acest domeniu. Acest lucru este evident. Și am pus această întrebare de multe ori, fie că a fost vorba uh, de cadrul Consiliului de Asociere, fie că a fost vorba de multe întâlniri care au avut loc. Ultima dată am avut ocazia să pun această problemă primului ministru, domnule Azarov, săptămâna trecută. Și există și o serie de alte aspecte, cum ar fi legea privind achizițiile și posibilitatea de a reveni asupra acestor puncte cu diverse amendamente care sunt dezbătute în Parlamentul ucrainean. Trebuie să se facă mai multe în ceea ce privește statul de drept și noi am uh, urmărit cu mare interes cazul Mital și ultimele evoluții ale sale și trebuie să se facă mai multe pentru a se obține rezultate în ceea ce privește angajamentele și promisiunile în ceea ce privește TVA-ul. Și acest lucru este un punct important pentru mediul economic. Și în ceea ce privește contactele cu autoritățile ucrainiene, contactele periodice cu oamenii de afaceri de acolo, trebuie să protejăm interesele investitorilor europeni și ale oamenilor de afaceri europeni. În al doilea rând, aceasta nu este un proces simplu. Cel la care suntem uh, participanți noi și cu Ucraina, însă este un proces. Iar proclamarea unui viitor european ar putea să fie utilă câteodată, dar nu va aduce rezultate. Ceea ce va aduce la rezultate este să se construiască mai multă Uniune Europeană în Ucraina. Ei au nevoie de sprijinul nostru, au nevoie de noi pentru a le oferi din când în când o verificare a situației lor și la asta se și așteaptă din partea noastră. Însă noi nu avem nevoie să fim împinși într-o dezbatere eronată pentru a hotărâ ce este mai important pentru stabilitate, stabilitate sau poate angajare și angajament. Acest uh, lucru mă duce direct la al treilea aspect pe care voiam să-l abordez. Cine sunt eu pentru a vorbi referitor la proiectul de rezoluție în fața acestui Parlament. Cred că faptul că a avut loc această dezbatere reprezintă deja un semnal valoros. Cred că faptul că acest Parlament și reprezentanții săi se vor deplasa în curând în Ucraina și vor aduce și vor duce mesajele noastre într-acolo și acest lucru este foarte bun. Și mai cred de asemenea că un mesaj valoros pe care ar trebui să-l așteptăm din partea ucrainienilor este uh, referitor la alegerile locale care urmează să aibă loc pe 31 octombrie. Vom reconfirma valoarea democratică a acestei țări. Cam atât, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru cuvintele dumneavoastră. În conformitate cu articolul 151.1, domnul Galler are dreptul să reacționeze pentru că a fost abordat direct. Domnule Galler, vă rog să fiți cât mai succint și să faceți doar observații personale adică să reacționați la observațiile care v-au fost adresate personal. Mulțumesc! Doream să răspund colegului Svoboda, pentru că el a abordat un punct care nu a fost absolut corect. Într-adevăr, noi, în rezoluția noastră PPE, am preluat un citat greșit de la Comisia Veneția. Într-adevăr, Așa s-a întâmplat, de aceea în rezoluția comunitară nu a mai existat acest citat, nu a mai reprezentat obiectul dezbaterii. Însă mi-aș fi dorit ca dumneavoastră să spuneți răspicat în calitate de grup parlamentar socialist că v-ați referit la statul de drept la modul general. Însă, concret în ceea ce privește serviciile secrete uh, sau faptul că anumite partide nu, uh, anumitor partide nu le este permit accesul la uh, alegeri, acestea sunt niște lucruri care pot fi criticate și înainte de alegeri pentru că oricum rezultatul electoral nu poate fi um, influențat și nu poate corespunde unor alegeri democratice. Domnule Svoboda, aveți și noastră dreptul, conform articolului 151.1, să răspundeți la aceste observații adresate personal. Domnule Svoboda, vă rog să răspundeți strict la aceste observații personale. Nu doresc ca acesta să devină un dialog între noi, însă, domnule Galar, ar trebui să fiți informat referitor la acest lucru și anume atunci când uh, preluați anumite citate și anume când vă referiți la faptul că serviciile secrete sunt controlate, să fiți bine informat despre acest lucru, pentru că există o atitudine clară a grupului nostru parlamentar, de aceea vă solicit să vă gândiți dacă nu ar fi rezonabil ca împreună uh, noi, ca o comunitate uh, largă, să redactăm o rezoluție. Poate vă mai gândiți încă o dată la acest lucru, pentru că cred că este de bun simț. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Svoboda! Și cu această intervenție am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Există șase amendamente șase proiecte, una din partea liberalilor, GUE, de la Verzi, de la socialiști, de la conservatori și uh, reformați și din partea PPE-ului. Cu aceasta, acest punct a fost încheiat, iar mâine va avea loc votul. Avem 6-7 minute acum la dispoziție așa încât ne putem odihni puțin, putem bea un pahar de apă, iar la ora 18 fix începe următorul punct de pe ordinea de zi și anume întrebările orale către Consiliu. Vă mulțumesc! Bueno, bueno, bueno, Pues muy bien.